lanseze negocieri interinstituționale în temeiul regulii 69C alineatul 1 din regulamentul de procedură. Rapoartele care reprezintă mandatele în scopul acestor negocieri sunt disponibile pe pagina de internet a plenarei, iar titlurile lor vor fi date publicității în procesul verbal al acestei ședințe. În temeiul articolului 69C, alineatul 2, mai mulți deputați sau unul dintre grupuri care cel puțin sunt egal cu pragul uh, mediu pot să solicite înscris până mâine la miezul nopții, marți 4 iulie, să se supună la vot tot decizie referitoare la lansarea acestor negocieri. Însă, dacă nu se va prezenta niciun fel de cerere de votare în plenar în legătură cu lansarea negocierilor până la termenul sus menționat, comisiile respective au dreptul de a lansa negocieri. În egală măsură, în